Deci punctele evocate adineaur cred eu că sunt foarte importante în acest sens. În primul rând aș spune că trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca știința și cercetarea să poată atinge un nivel cât mai ridicat de excelență, dacă pot să spun așa. De asemenea, ă, ne îngrijorează și pe noi situația IMM-urilor și modul în care acestea pot fi implicate. Deja și s-au referit ă, colegii mei la acest aspect. Ă, se pune apoi și problema descentralizării. Consider că este neapărat necesar să avem un instrument european care să fie adecvat necesităților întregii Europe, nu doar, să spunem, noilor state membre sau uh, uh, celor din Sud. Trebuie un instrument adaptat întregii Europe. În acest moment, în Europa, uh, există un fel de situație de oligopol uh, și cumva puterea este concentrată în mâinile, să spunem, uh, mai vechilor state membre. Trebuie o situație echitabilă în Europa. Ehm, acum, în legătură cu ce a spus doamna eh, Riera Madurel, în legătură cu efectul eh, asupra societății al cercetării și inovării, noi trebuie să fim foarte conștienți de acest aspect. Și, de asemenea, mai e și problema acțiunilor Marie Curie, care de asemenea a fost evocată aici. Trebuie și aici să ne asigurăm că există un nivel măcar minim de finanțare care să poată fi accesat. Acestea fiind uh, spuse, în legătură cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, trebuie rezolvate împreună un număr de chestiuni uh, se pune problema regulamentului, după cum tocmai a spus domnul Lambert. De asemenea, trebuie făcut o legătură foarte clară între agenda inovării și regulamentul uh, după care este condus acest institut. Uh, prin asta doresc să spun că uh, există necesitatea acestei legături între misiunile identificate de către acest institut și, pe altă parte, actorii care vor fi implicați în acestea, participanții la respectivele acțiuni. Eh, și de asemenea beneficiarii investițiilor în cercetare și inovare. În acest sens spuneam că trebuie atins un echilibru. Deci și strategia, agenda noastră de inovare trebuie să fie uh, echilibrată și doar astfel va putea fi pus în aplicare în mod eficient. Mai este și problema uh, administrării și guvernării. Și aici uh, lucrurile trebuie să fie foarte clare, astfel încât cred eu că ar trebui să ne punem următoarea întrebare, dacă dorim sau nu să avem o viziune limitată în legătură cu rolul Institutului European de Inovare și Tehnologie. Ar trebui să fie doar uh, un fel de grupare de comunități de cunoaștere și inovare sau să fie ceva mai mult? Um Așadar, ar trebui să ne punem această întrebare. Ce dorim noi, uh, de fapt, uh, anume, un institut care ar fi, fi utilizat ca un fel de catalizator care să ne permită să modernizăm uh, universitățile din întreaga Europa, deci un catalizator pentru mai multă convergență în domeniul cercetării sau inovării. Oare asta ne dorim? Trebuie să ne punem această întrebare și să-i găsim și un răspuns adecvat. Aș dori apoi să mă refer și la flexibilizare. Institutul European de Inovare și Tehnologie este foarte autonom și are structuri foarte flexibile și cred că ar trebui să rămână lucrurile exact la fel și în continuare. Acum, uh, chestiunea care se pune este cum anume ne vom asigura noi că flexibilitatea are și efecte benefice. Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, investițiile sunt foarte bine țintite pe cercetare și inovare. Cred că, oricum, orice se va întâmpla, trebuie ca acest institut să funcționeze totalmente transparent. Mas eh, eh, é neste jogo entre as... Eh, ah, bun, noile instrumente de asemenea trebuie diseminate în mod corespunzător, trebuie aduse la cunoștința publicului. Oamenii trebuie să știe la ce folosesc ele și care este potențialul lor. Toate astea fac parte din misiunea uh, institutului și trebuie să definim foarte clar misiunea sa. Mai există și un aspect special pe care eu îl numesc elementul de diferențiere. Uh, Eh, s-a vorbit despre implicarea universității și institutelor, institutelor de cercetare, sectorului industrial, sectorului privat, care toate ar trebui să conlucreze în cadrul unui soi de triunghi cu universitatea, cu domeniul industrial, cu companiile private, cu institutele de cercetare, uh, regiuni emergente. Și toate acestea trebuie clarificate bine și să ne asigurăm că și regiunile emergente care au fost menționate aici uh, au de uh, tras beneficii de pe urma toate, to- tuturor acestor acțiuni. Spuneam din nou că uh, rolul institutului va fi foarte important, de asemenea în, ce, în cercetare, uh, mă scuzați, în formare și în educație, pentru că un element comun al acestui pachet este că toate rapoartele pe care le discutăm se referă la excelența în cercetare și inovare și se referă toate la principalele provocări cu care societatea noastră se confruntă la momentul actual, astfel încât trebuie să existe și un nivel de complementaritate, trebuie să înțelegem că toate elementele uh, funcționează și separat, nu doar împreună. Astfel încât pachetul Orizont 2020 trebuie să uh, facă și o distinție între uh, elementele sale componente și mai ales uh, domeniul legat de educație și formare. Acestea fiind spuse, desigur că aștept cu interes opiniile restului colegilor, că oricum, cum s-a spus, vom mai avea mai multe întâlniri pe tema asta și e important să avem o uh, legătură continuă între noi, uh, să ne punem în comun toate informațiile, toate reacțiile. Iar uh, în final aș mai spune că în legătură cu Institutul de Inovare și Tehnologie să se evite crearea unor poluri în zone limitate geografic, să nu se concentreze prea multă putere acolo. Trebuie să ne asigurăm că EIT-ul facilitează activitatea CCI-urilor, comunităților de cunoaștere și inovare, ca să se evite o asemenea uh, situație de concentrare pentru ca toată lumea să aibă numai de câștigat de pe urma acestor eforturi, inclusiv regiunile periferice și ultraperiferice. Mulțumesc! Am Mulțumesc. Și acum uh, intervențiile din partea colegilor. Am 11 persoane scrise la cuvânt. Aș zice că putem închide lista, dacă nimeni nu mai dorește să se înscrie. Și ar vrea cuvântul pentru început doamne Gutierrez Cortinez. Două minute și jumătate pentru fiecare, că altfel nu putem respecta timpul avut la dispoziție. Vă rog. Da, cineva dorește, domnul Eller dorește să ia cuvântul, se pare. Aș avea o întrebare, doamnă. E vorba tocmai de discuția noastră. Eu, ca raportor, aș fi foarte interesat să aflu poziția raportorilor din umbră de la uh, socialiști și democrații în legătură cu raportul meu deși am evocat de unele aspecte, însă dacă dorim să avem o colaborare și o abordare coordonată, cred că trebuie să există o interacțiune între raportori și raportorii din umbră pentru fiecare raport în parte. Deci, am înțeles că vom dispune uh, de o listă de vorbitori, însă din un punct de vedere structural nu poate funcționa dacă nu există o reflexie comună între raportori și raportorii din umbră. Il colega... Eh, Mulțumesc, am luat eh, notă de observația noastră. Dacă îmi permiteți, vă voi da și o explicație. Am în ordine pe cei trei raportori din umbră care au cerut să ia cuvântul. Pe doamna Ford, domnul Van Nistelrooy și doamna Johnson. Aceste trei persoane până în acest moment au cerut să ia cuvântul deci, ceilalți raportori din umbră se pare că n-au făcut acest lucru. Da, Gutierrez, chiar înainte de a începe ședința, ne ceruse să aibă o scurtă intervenție pentru că trebuie să ne părăsească și atunci am decis să-i acordăm această favoare. Dacă nu aveți nimic împotrivă, desigur, pentru două minute dau cuvântul doamnei Gutierrez și apoi continuăm în ordine, după cum v-am spus. Sunt trei uh, raportori din umbră, repet, doar trei s-au scris la cuvânt. Mulțumesc din păcate am un interviu și trebuie să plec. Foarte pe scurt, de mult timp uh, studiez uh, programul și cel de-al șaptelea program cadru și ce s-a întâmplat cu al șaptelea program cadru, astfel încât mă preocupă încă și mai mult să știu dacă acest program pe care discutăm aici uh, se, sau rezolvă cumva carențele și problemele celui de-al șaptelea program cadru și sunt, nu răspund puncte negre, dar sunt multe lacune, uh, inclusiv în acest nou program. E un program care încearcă să aducă coerență, integrare, are multe aspecte pozitive, dar eu aș vrea doar să mă refer de 3-4 puncte care mă preocupă și instrumentele uh, prevăzute acolo. Sunt de acord cu doamna Riera, tema resurselor umane încă n-a fost rezolvată asta în mod absolut, ba chiar s-a agravat situația, pentru că în momentul în care există mai multă descentralizare, și deși nu se prevedea acest lucru, dar s-a făcut domnul Barozo la început acestei legislaturi, fără a se întâlni cu nimeni, a decis acest lucru. Cu toate acestea s-a produs încă și mai multă fragmentare în lumea cercetării. În plus, în ce privește Marie Curie și programul de cercetare, ideea aceasta care trebuia produsă de la început, că multe burse urmau să fie întrerupte, dacă noi dorim să intervină și sectorul privat, trebuie ca în proiectul de, de cercetare, cum se face în Germania, trebuie să fie incluși și cei din mediul academic și universitar. Și există, noi trebuie să ținem cont și de modelul american, ceea ce nu văd eu aici. Deci, de asemenea, nu uh, putem cu, cu cercetătorii pe care îi avem acum în Europa, nu putem rezolva lucrurile. Deci trebuie să atragem uh, cercetători din Asia sau din alte părți, ceea ce văd că nu se prevede aici. De asemenea, mă preocupă faptul că această descentralizare a creat uh, o, o dificultate în co- controlul calității și coerenței acestui program. Uh, și cred că foarte mulți responsabili din Direcția Generală pentru Cercetare sunt uh, foarte nemulțumiți. În anexa 1, capitolul dedicat la excelență, cred că este prea redus, trebuie lucrat mai mult la conceptul de excelență și cum să ajungem la excelență. Totuși, cred că nu că, că totuși, deși nu este prea, destul de elaborat, programul are foarte mult potențial acest punct mic în legătură cu uh, concurența uh, în, în, între universități trebuia uh, exploata mai mult. De asemenea, cred că acest lucru ar permite să conferim uh, calitate uh, temelor care apar în aceste programe specifice. Mulțumesc! Grazie la Mulțumim, doamnă. Acum are cuvântul domnul Ford. Doamna Ford. Um, thank you. I'll try and be... Mulțumesc. Voi fi succintă. Am ascultat uh, observațiile doamnei Madurel și ale dumneavoastră în ce privește bugetul. Uh, sunt de acord cu domnul Eller, trebuie să um, discutăm asta în cadrul uh, cadrului financiar multianual. Uh, Ați spus că este nevoie de un buget mai echilibrat, ați vorbit despre importanța cercetării pe termen lung față de cercetarea pe termen scurt. În ceea ce privește mm, obiectivele, cred că este important să avem o mai mare responsabilizare. De exemplu, dacă stabilim un obiectiv la brevete, de exemplu, așteptând uh, eliberarea unui uh, brevet uh, poate aduce o anumită presiune asupra ideilor și uh, cercetărilor care sunt puse, sunt suspendate. De asemenea, în ceea ce privește um, pilonii. S-a vorbit despre mm, leadershipul industrial. Acesta nu trebuie să fie în niciun fel, uh, nimeni nu trebuie să fie exclus de la participarea la, aceste, la acești piloni. Universitățile trebuie să aibă și uh, ele acces. De asemenea, s-a spus despre legătura cu fondurile structurale. Cele două finanțări trebuie să meargă mână în mână. Și în ceea ce privește participarea, sunt de acord că trebuie să încurajăm mai mult sectorul privat, însă cred că este momentul să încurajăm uh, cât mai mult IMM-urile și cum sunt singura vorbitoare din partea grupului meu, uh, cer permisiunea să continui. Regiunea mea are trei IMM-uri care sunt um, în pragul închiderii, tocmai pentru că așteaptă deja de trei ani uh, finanțări din partea Comisiei. Ca urmare, IMM-urile trebuie să primească plățile, să primească uh, finanțările dacă uh, dorim ca ele să participe la acest uh, proiect. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că Institutul European de Inovare și Tehnologie are capacitatea de a absorbi aceste fonduri și asta într-un mod eficient. În ceea ce privește cotele de uh, rambursare, ați vorbit despre diferitele tipuri de costuri și poate că am putea să deplasăm o parte din costurile de echipamente la costurile directe. Nu știu dacă asta va rezolva problema sau dacă va trebui să analizăm costurile reale pentru uh, organizațiile mai mari la nivel regional. În orice caz, trebuie să analizăm detaliile în ceea ce privește regulile de participare la acest program. Mulțumesc! Johnson. Mr. Johnson. Mulțumesc, domnul Johnson. Fru ordförande, kollegor, jag är... Ehm, Mulțumesc. Este un uh, raport foarte important pentru mm, grupul ALDE și aș avea și eu câteva observații care poate că sunt utile în acest prim schimb de vederi. În primul rând, cred că este important să avem o dezbatere deschisă între raportorii și raportorii din umbră. Am sentimentul că suntem cumva cu toții de acord, însă trebuie să subliniez câteva aspecte legate de poziția grupului meu. La capitolul bugetar, credem că trebuie să uh, asigurăm o creștere bugetară pentru cercetare și inovare. În uh, cadrul discuțiilor cu colegii noștri uh, din Comisia Bugete și uh, Comisia Regii, s-a văzut foarte clar cât de mult pot contribui aceste programe la atingerea obiectivelor pentru 2020 din moment ce este vorba despre programe care aduc un răspuns provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește inovarea. În al doilea rând, antevorbitorii mei s-au referit la politica de coeziune și la fondurile structurale și sunt de acord, este nevoie despre o sinergie. Uh, este nevoie de o sinergie. Eu însumi am lucrat la nivel regional și am fost responsabil de fondurile structurale și sunt conștient că uh, avem nevoie de o sinergie cu fondurile structurale uh, și în cazul programelor de inovare și cercetare. De asemenea, este foarte important ca noile state membre să participe mai mult la aceste proiecte. Și de asemenea, trebuie încurajată participarea IMM-urilor și participarea femeilor îndeosebi la uh, proiecte de cercetare și inovare. Cred că așa trebuie să structurăm lucrurile. În ceea ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, uh, cred că soluția propusă este una bună, trebuie să utilizăm posibilitățile pe care le oferă această structură și aș mai adăuga că avem nevoie de o capacitate reală care să permită această întărire a atribuțiilor Institutului. Dragi colegi, trebuie să evităm cu orice preț um, exagerarea birocrației în acest program. Asta pentru a permite și întreprinderilor celor mai mici să participe. Chiar dacă trăim într-o lume a mondializării, a globalizării, să nu uităm că avem nevoie de creație și inovație la nivelul micilor întreprinderi. Mulțumesc și eu aș dori să spun câteva cuvinte, dar fără a mă uh, lungi prea mult, pentru că îl avem și pe directorul general al acestui program și aș vrea să-i adresez câteva întrebări. Mai precis, deseori am vorbit despre despre punerea în aplicare și despre definirea acestor uh, proiecte. Cred că Franța are o propunere în acest sens. De asemenea, de-a lungul timpului am asistat la o um, schimbare a diferitelor institute de cercetare care au participat, diferitele think tank-uri, care sunt Um, atribuțiile principale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie și cum va acționa el în viitor. Și acum, în ce privește inovarea, înțeleg că programul este structurat pe piloni, pe, pe părți principale și la fiecare program de cercetare avem o parte de activități și o parte uh, axată în mod specific pe inovație. Și cred că un program de cercetare prin natura culor poate să devină un program de inovare. Comisia ne-a spus că se pot lansa pasarele între cercetare și inovare, dar asta în teorie. Aș vrea să știu și în practică cum se va face acest lucru, cum putem să ne imaginăm într-un program inovarea pare a fi un pilon distinct, separat sau poate că ar trebui ca inovarea să nu fie neapărat un pilon, ci un element transversal, un element orizontal în cadrul unui program unde această dimensiune a inovării face parte din toate mm, problematicile abordate. Și acest lucru este important și pentru regulile de, de participare și pentru uh, partea de implementare practică. Și câteva cuvinte despre fondurile structurale. S-au mm, spus deja multe lucruri în acest sens. Parlamentul a, uh, trebuie să facă um, propuneri uh, Însă am auzit prea puține din partea Comisiei pe acest subiect. Cum uh, se preconizează interacțiunea între ceea ce propune Comisia pentru fondurile structurale și ceea ce propune pentru programul Orizont? Cum se vor crea conexiunile, legăturile? Și suntem gata să participăm. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun și eu câteva lucruri pe scurt. Înțeleg foarte bine lucrurile care s-au subliniat aici. Înțeleg că s-au uh, analizat cu mare atenție cei trei piloni. Suntem într-o uh, perioadă de criză în care fiecare euro trebuie să fie utilizat într-un mod cât mai eficient și atunci aș sublinia și eu două lucruri. În primul rând, această poziție a inovării. Dacă luăm ca punct de plecare uh, Uh, excelența, atunci așa trebuie să continuăm. Uh, și în cercetarea și în cercetarea uh, generală și în cercetarea aplicată. Dar dacă nu putem transfera acest concept în industrie, în, către partenerii pe care îi avem la nivel regional și la nivel european, atunci înseamnă că am greșit. Trebuie să ne alegem poziția uh, pe care o putem avea în cadrul programului Orizont, trebuie să vedem ce poate face Uniunea Europeană în termen de formare. Trebuie să vedem cum putem implica cât mai, cât mai mulți actori în acest um, program Orizont. În ceea ce privește inițiativa Calea către Excelență, când citim acest program, vedem că uh, um, lucrurile nu s-au spus prea, suficient de clar. Fiecare țară care începând cu 2013 trebuie să stabilească în contractul său de parteneriat angajamente față de uh, comisie, ei bine, prin intermediul acestor um, proiecte vom putea vedea uh, ce universități participă, ce actori sunt implicați. Sigur că avem nevoie de niște negocieri mult mai concrete decât negocierile obișnuite din cadrul fondurilor structurale. Fiecare țară trebuie să uh, aleagă. Una dintre ele, un, unele dintre ele vor fi interesate mai degrabă de infrastructurile tradiționale, altele vor fi interesate mai degrabă de niște cercetări mai um, aprofundate, mai specifice. Și în al treilea rând, evoluția acestui Institut European de Inovare și Tehnologie. Într-adevăr, ea trebuie să fie o adevărată evoluție și nu o revoluție, pentru că nu asta ne-am dorit uh, noi în cadrul Comisiei ITRE. În trecut am reușit să salvăm acest institut atunci când um, acesta se confrunta cu probleme grave uh, și am reușit asta implicând industria. Și asta este un lucru pozitiv. Este bine că am început așa dar trebuie să ne asigurăm că industria continuă să se implice. Poate ar fi bine să existe o finanțare jumătate din partea industriei, jumătate din partea Uniunii Europene. Asta ar arăta un echilibru și ar arăta și capacitatea de a atrage fonduri din partea sectorului privat, pentru că mm, risipa de bani trebuie să se oprească aici. Grazie, la parola colega. Mulțumesc. Domnul Sucala, Sucala să are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Dezbaterea aceasta mi se pare foarte interesantă. Și e clar că toți Colegii pornesc de la textul uh, pe care domnul Van Nistelrooy l-a descris ca fiind abstract. Motivul este următorul. Raportorii acestui text excelent au la dispoziție faptele și uh, cifrele cu privire la poziția Europei Uh, pe plan mondial. Obțin aceste elemente din diferite surse, însă nu este foarte clar care este această poziție. Am vrea să știm dacă strategia de la Lisabona a fost uh, o reușită sau nu. Nu avem această informație la ora actuală. Înainte de a dezbate, ar trebui să știm cum stau lucrurile. Avem privilegiul că îl avem printre noi pe directorul general pentru cercetare? Poate că ne-ar putea spune care este poziția noastră în ierarhie mondială în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Știm care este uh, cota Uniunii Europene, știm care sunt aturile noastre, S-a vorbit foarte mult aici despre comunitățile de cunoaștere și inovare. Îmi pare rău, dar avem trei astfel de comunități la ora actuală, vom crea șase. Americanii au 160, le spun comunități regionale de inovare. Au 150, pardon. Și unul dintre colegii noștri spunea, știm oare ce fac aceste comunități pentru industrie? Domnul Lamberts, Uh, aborda această chestiune? Și răspunsul este foarte simplu. Consiliul uh, um, Regional pentru Inovare din Kansas reprezintă 20% din ocupare în acest stat și uh, angajații câștigă un salariu mediu de 165.000 de dolari, în timp ce salariul mediu este de 45.000 de dolari. Eu, uh, unul, nu am încredere de, în viziunea expusă în uh, Orizont 2020. Nu am încredere în acest text dacă nu-mi explică nimeni care este um, locul nostru în această ierarhie și care este impactul nostru pe piață. Este acest impact uh, așa cum ar trebui să fie? Uh, Doamnă președinte, poate vă puteți asigura că vom obține acest uh, răspuns. De la colega Merkis. Mulțumesc și doamna Merkis. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru documentul excelent și să mulțumesc uh, colegilor pentru încredere. Eu sunt uh, de asemenea încrezătoare, însă trebuie să facem niște alegeri. Vrem excelență, vrem uh, să fie implicate IMM-urile, vrem inovare, vrem să funcționeze piața, vrem să găsim uh, soluții pentru provocările de societate și toate astea sunt foarte frumoase, însă dacă alegi după toți iepurii, nu prinzi niciunul și uh, trebuie să facem niște alegeri. Dacă ascult toate intervențiile, îmi dau seama că nu vom uh, face niște alegeri. Ori este foarte important în aceste timpuri. Deci, în primul rând, trebuie să avem niște priorități. Doi, trebuie să identificăm sinergii. Și trei, trebuie să ne axăm pe rezultate și, de preferință, pe rezultate măsurabile. Am uh, vorbit deja mult despre necesitatea de a face niște alegeri. Dacă alegem șase uh, provocări, asta înseamnă că stabilim niște priorități? În trecut am uh, stabilit trei astfel de priorități și toate prioritățile se rezumă de fapt la aceste trei nu vrem să ajungem până la urmă la 20 de astfel de priorități. Trebuie să identificăm sinergii. Și un alt aspect. Inovarea este într-adevăr un aspect orizontal. Ar trebui așadar să ne asigurăm că această inovare este simplă și axată pe rezultate ce înseamnă sinergia pe care ne-o dorim? Este vorba despre sinergia între state, toate fondurile Uniunii Europene, regionale, structurale, fondurile agricole. Ne dorim de asemenea o sinergie între politicile naționale, provinciale și politicile Uniunii Europene. Acestea sunt divergente. Ar fi foarte bine dacă ar exista o sinergie între ele pentru a atinge un obiectiv comun. Ceea ce constat de asemenea este că există riscul ca toate aceste instrumente să fie divergente. De exemplu, parteneriatele, uh, comunitățile de cunoaștere și inovare și Institutul European de Inovare. Avem uh, tendința să ne axăm pe uh, cercetare în domeniul noilor tehnologii, um, vorbim despre infrastructuri, însă, până la urmă, obiectivul urmărit uh, cu toate acestea este același. Și, în sfârșit, aș vrea să vorbesc despre rezultate. Rezultatele trebuie să fie măsurabile și eficiente. Dacă alegem anumite tehnologii, alegem anumite instrumente. Ori um, atunci când um, vorbim despre provocările de societate, vrem să atingem anumite rezultate. Nu ne interesează neapărat instrumentele. Cred că aceasta este abordarea potrivită în uh, acest um, program cadru. Aceasta este abordarea pe care trebuie să o avem în vedere. Mulțumesc. Cine urmează? Bun, văd că am încheiat lista. Ba nu, bine, am încheiat lista raportorilor din umbră. Și acum, sigur, restul colegilor pot să ia cuvântul. Doamna Iordan Țizeli. Um, hvala lepa, gospod predsedujoča. Pridružujem se vsem tistim, ki... Mulțumesc, doamna președintă. Mă alătur și eu colegilor care au salutat acest uh, program uh, Orizont 2020 pentru că este un bun uh, impuls pentru unificare și simplificare. În ce privește bugetul, sunt de acord cu colegii care deja au vorbit, anume 18 Uh, mă scuzați, 80 de miliarde de euro este o cifră minimă dacă vrem într-adevăr să credem în uh, viitorul cercetării și dezvoltării în Europa. De asemenea, trebuie să evidențiem bine prioritățile, să facem asta în următoarele luni și acestea să reprezinte cel puțin 80 de miliarde de euro uh, din fonduri bugetare. De asemenea, trebuie să insistăm pe acest aspect. După cum am mai spus deja, uh, cu altă ocazie. Nu vorbim aici doar de uh, un stat membru sau altul. Însă vă pot informa cu toate acestea că la sfârșitul lunii noiembrie anului trecut am avut o dezbatere foarte importantă aici și vreau să mulțumesc pentru domnul Ian Smith pentru o, o abordare foarte deschisă. Am uh, aflat foarte multe în legătură cu intențiile Comisiei pentru uh, o acțiune mai intensă, pentru includerea uh, mai multor parteneri în uh, uh, consolidarea dezvoltării, într-o mai bună cooperare între statele membre și aș dori uh, acum să aud de la Comisie cum au fost incluse toate aceste intenții în program. De asemenea, doresc să mă refer și la faptul că aș dori mai multe informații în legătură cu modul în care se pot accesa fondurile de către imm ul dacă cineva îmi poate oferi informații concrete în acest sens. Și un alt punct se referă la programele regionale care au demarat în cel de-al șaptelea program cadru și acum sunt transferate eh, programelor legate de politicile de coeziune. Dar aceste două domenii sunt destul de diferite în ce privește criteriile pentru a avea acces la fonduri. Deci aș vrea să știu cum stau lucrurile în uh, practică. Mm, un alt punct, pilonii acestui program uh, Orizont 2020. Cât privește cercetarea, noi dispunem de Consiliul European pentru Cercetare uh, dispune și de acest Institut European de Inovare și Tehnologie și aș vrea să aflu mai multe despre uh, cum se delimitează rolurile acestor organisme, pentru că există multe opțiuni de finanțare, de exemplu donații individuale uh, către consorții și așa mai departe, însă aș dori să știu exact cum se lucrurile în practică. Și mai am alte întrebări, dar le voi lăsa pentru mai târziu. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte și urez succes raportare pentru Orizont 2020, tuturor raportorilor de asemenea și tuturor celorlalți care sunt implicați în primă instanță pe aceste rapoarte, care toate constituie acest mare proiect de dezvoltare a cercetării și inovării, care va înlocui cel de-al șaptelea program cadru și, programul, și programele însoțitoare. Acum avem o dezbatere de ordin general uh, și apoi, în viitor, va trebui să avem și dezbateri specifice în legătură cu fiecare raport în parte, pentru că nu putem să vorbim uh, tot timpul la nivel general. Aș dori să vă împărtășesc câteva uh, observații în legătură cu structura uh, cu instrumentele de participare și cu normele de participare. Acum, în legătură cu structura, și deja s-a spus aici, uh, consider și eu că acest concept al triunghi al cunoștinței, deci cercetare, inovare și educație uh, superioară, învățământ superior, este unul foarte adecvat și uh, succes Comisiei pentru, în legătură cu această abordare, dar uh, Uh, totuși, cred eu că Parlamentul uh, încă uh, trebuie să clarifice unele aspecte care mi se par mie fundamentale. De exemplu, susținerea către inovare care e adoptată în propunerea pentru Orizont 2020 încă nu prea e limpede, cred eu, și e prea limitativă. În multe cazuri nu se stabilește o separare clară cu activitatea de cercetare și e un lucru fundamental. Asta deoarece participarea actorilor implicați în domeniul cercetării afectează procentul de subvenții care se poate obține, 100% sau 70% în cazul inovării pentru prototipuri, demonstrații și așa mai departe. Pe de altă parte, uh, legătură cu educația, uh, cu învățământul superior în acest triunghi, e legată și știm asta a, de acțiunile Institutului European de Inovare și Tehnologie și din acest punct de vedere um, uh, uh, susțin această inițiativă, dar uh, ar trebui să se suplimenteze cu o susținere specifică pentru școlile doctorale din Europa și cu uh, ceea ce, face, ce se face prin acțiunile Marie Curie în ce privește instrumentele de participare, atenție, pentru că uh, există tendința să se prioritizeze uh, proiecte de foarte mari dimensiuni. Mm, eu cred că trebuie să utilizăm proiecte de mici dimensiuni care să asigure un mai bun rol pentru IMM-uri și universități. Și în final, în ce privește la normele de participare, uh, Eh, s-au dat eh, mari posibilități simplificării. Eu doresc să semnalez însă că eh, încă nu s-a rezolvat problema sporirii drastice, a spune eu, pentru, a, a plății pentru munci, munca realizată în interiorul consorțiilor. E o măsură care este așteptată de comunitatea cercetării și eu cred că Parlamentul aici uh, deci noi, fiecare dintre noi, uh, are un rol important de jucat și avem un rol important de jucat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly, acum. Uh, thank, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că această discuție este foarte interesantă și mai ales din punct de vedere practic, ceea ce este bine, pentru că în acest uh, pachet uh, Orizont 2020. Uh, iată, poate încă nu există destulă finanțare și trebuie să ne asigurăm că puținii bani pe care avem la dispoziție sunt utilizați bine. În primul rând, dacă ne referim la cel 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, trebuie ca mai mulți oameni să fie implicați în cercetare după cum uh, a spus și Comisia Europeană. Deci e nevoie de un milion de cercetători în plus. Deci trebuie să ne asigurăm că destui oameni, suficienți oameni sunt uh, implicați în acest domeniu. Foarte important. În al doilea rând, cum au spus deja mulți aici, de exemplu domnul Lambert van Nistelrooy, e vital să există o legătură între cercetare și uh, sectorul industrial, pentru că acesta nu se va implica în cercetare dacă nu are, va avea un beneficiu concret am uh, auzit ce au de spus diverse instituții și organisme, instituții de cercetare, unde există uh, finanțare pentru cercetare, dar doar cu implicații practice. Deci dacă există o legătură între industrie și anumite universități, uh, în vederea inovării și a creării de locuri de muncă și creștere, într-adevăr, uh, este singura soluție. Și apoi, Există multe produse noi uh, în legătură cu care cercetarea s-a efectuat în Europa, dar produsul ca atare nu este produs în Europa și asta trebuie să înceteze. Uh, și uh, rezolvarea problemei brevetului european ar putea fi de ajutor pe termen scurt și evident că și pe termen lung. Raportarea a spus ceva foarte interesant în legătură cu IMM-urilor și anume că o sumă minimă de 5 milioane e necesară și doamna Vicky Ford a spus că IMM-urile nu primesc bani. Trebuie să eliminăm birocrația. Ideea este că aici avem ocazia de a uh, practica cercetare și asta va duce la crearea de locuri de muncă, mai ales pentru IMM-uri și cred că uh, ăsta este punctul principal. Și în final, uh, s-a menționat și o mai mare participare pentru statele membre și așa mai departe. Sigur, sunt în favoarea acestei măsuri în general, dar sigur că dacă vorbim despre excelență, nu putem uh, acționa cu jumătate de măsură. În ce privește excelența și inovarea, noi trebuie să ne stabilim uh, scopurile cele mai înalte, pentru că doar acestea vor aduce beneficii pe termen lung. Mulțumesc! Grazie, Mr. Kelly. Mr. Correia. Mulțumesc. Domnul Correa de Campos acum. Uh, thank... Obrigado, Uh... Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la uh, priorități, la alegerile pe care trebuie să le facem. În primul rând, aș spune că um, to- cu toții suntem satisfăcuți de aceste 80 de miliarde, uh, suntem cu toții ambițioși, dorim uh, uh, proiecte și pe viitor, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu reducerile bugetare. Trebuie să vedem cum vom amortiza aceste reduceri, cum vom putea pune în aplicare în mod, uh, adică, mă scuzați, cu succes aceste programe în ciuda reducerilor. S-a vorbit aici de prioritățile pentru proiectele de mari dimensiuni. Cred că negocierea reducerilor va fi extrem de importantă și va trebui să vedem exact cât uh, suntem noi dispuși să acceptăm în privința acestor sacrificii sau a sacrificării anumitor programe. Deci dezbaterea va fi în legătură cu alegerile care trebuie făcute și în legătură de asemenea cu abordări alternative la proiect, programe și proiecte după efectuarea reducerilor. Încă nu avem o abordare coerentă în acest sens sau o abordare sistematică. Comisia, sigur că face tot ce poate pentru a ă, ne oferi o evaluare de impact pentru fiecare linie de program, dar nu știu dacă va putea să ă, facă acest lucru în continuare, de aceea trebuie să avem o discuție amănunțită despre toate aceste teme și apoi în legătură cu EIT-ul, Institutul European de Inovare și Tehnologie, Aș spune că, ă, bine, sunt convins că mulți colegi au vizitat centrul de la Budapesta, după cum am făcut-o și eu, și am avut ocazia să vizitez de asemenea o comunitate de cunoaștere și inovare, sau uh, CCI, cum sunt numite ele prescurtat. Uh, directorul EIT spune că avem la dispoziție instrumente foarte bune, însă uh, vizita la centrul EIT m-a lăsat destul de frustrat orice ar fi spus directorul. Lucrurile merg ceva mai bine în legătură cu CCI-urile. Spune însă că riscurile sunt foarte ridicate dacă noi nu vom reuși să rezolvăm toate problemele. Sunt de acord cu ce a spus domnul Lambert și cu alți colegi în legătură cu această problemă. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc! Domnul Prodi, mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Riera Madurel pentru introducerea uh, domniei sale. Sigur, nu avem mult timp la dispoziție Așadar, putem să evocăm doar câteva probleme punctuale. Eu aș dori să dau un exemplu, dacă mi gânduiți în ce privește problema sănătății. Există un potențial enorm pentru terapia cu genomi. Însă aici se ivește și problemele de natură etică. Așadar, eu consider că și de aceasta trebuie făcută o analiză specifică, tehnică, știi, și științifică, pentru că eu cred că un domeniu ca acesta este foarte important. În uh, speță există o ocazie uh, foarte importantă conferită nouă de posibilitatea de a avea la dispoziție în mod complet uh, toată harta genomului, dar există și un risc. Și anume, un risc uh, pe care îl pune această cunoștință, inclusiv uh, din punct de vedere al caracterului precauționar al cercetării. Sigur, această cercetare are potențial enorm în ce privește diminuarea costurilor și sporirea eficienței, însă noi trebuie să ne asigurăm și că prin ceea ce facem noi nu punem probleme în legătură cu uh, confidențialitatea datelor personale care pot fi mm, supuse unor riscuri. Și există posibilitatea ca o informație de natură genomică într-un fel sau altul, să orienteze și ceea ce fac companiile de asigurare în domeniul sănătății. Deci se pune problema de a distinge acest aspect și definirea riscului, lucru care va fi apoi agravat și de comportamentul fiecarei persoane în parte sau dacă depinde complet de propriul genom. Tema, eh, cred că eh, lo voglio esemplificare. Come... Bine, asta, asta era doar un exemplu de problemă care eh, poate apărea și deci trebuie să analizăm bine lucrurile în două sensuri. În analiza potențialului științific, dar și să facem și o analiză etică și culturală. Mulțumesc. La parola al colega Weber. Mulțumesc acum domnul Weber. Exemple de Monsieur Prodi. La, așa cum a făcut și domnul Prodi în două minute, voi încerca și eu să mă concentrez pe un singur punct care este foarte important pentru mine. Este vorba despre partea de spațiu al uh, programului Orizont 2020. Bugetul propus pentru 2014-2020 precum și definirea părților principale, uh, sunt uh, în regulă din punctul nostru de vedere, corespund cu prioritățile europene de sprijinire a uh, cercetării, mai ales în ceea ce privește uh, protejarea sateliților noștri. Așadar, bugetul propus pentru spațiu este stabil uh, față de uh, cel de-al șaptelea program cadru și ar trebui să ne asigurăm că așa va fi și pe viitor. De asemenea, am dorit ca am dorit să obținem din partea comisiei uh, asigurarea um, că uh, programul va fi și mai ambițios în ceea ce privește tehnologiile de transport uh, spațial și explorare. Uh, mi se pare că lipsește însă un uh, aspect fundamental aici, ceea ce am putea să numim între ghilimele spațiul durabil și care merge dincolo de uh, Uh, supravegherea deșeurilor. Este vorba aici de eliminarea deșeurilor, de reciclare, de optimizarea globală a uh, misiunilor spațiale, precum și producerea de energii regenerabile și uh, lipsite de poluare, cum ar fi panourile solare din spațiu. De asemenea, aici intră și serviciile GMES uh, în ceea ce privește supravegherea uh, climatică. Acest lucru se menționează în uh, documentul Comisiei, însă nu se specifică niciun, nicio sumă în ceea ce privește finanțarea acestui program GMS pentru următoarea perspectivă financiară a Uniunii Europene, încă mai există probleme și subliniez că uh, finanțarea specifică pentru Galileo nu apare nici ea. Așadar, aș, doresc, aș dori să obțin niște explicații din partea Comisiei pe aceste puncte. Bine, avem ultimii două due Și ultimele două intervenții Domnul Nibler Cancen și apoi um, uh, Comisia, doamna Nibler Cancen. Mulțumesc foarte mult. Și aș dori să îi mulțumesc doamnei Madurel pentru documentul său de lucru care este foarte util. Doresc de asemenea să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru contribuția pe care au adus-o la această dezbatere. Câteva observații pentru început. Sunt de acord că structurile acestui program, așa cum sunt ele prezentate de comisie, privesc uh, cercetarea și inovarea la nivel european și consider că propunerea de a include toate aceste aspecte este, este bună. În ceea ce privește partea bugetară, cei 80 de miliarde nu sunt uh, neapărat suficienți. Doamna Madurel a spus acest lucru în documentul său. Uh, dumnea ei a spus că este vorba totuși de o creștere de 6% pentru programul de cercetare și inovare. Și atunci poate că ar trebui să vedem cum am putea obține și mai mult. Pentru că statele membre s-au angajat să investească în acest domeniu, să investească cel puțin 3% din PIB în cercetare și inovare. Și când este vorba despre o astfel de creștere, în ultimii 10 ani putem constata că am avut o uh, creștere în medie de 0,14%. Și atunci întreb Comisia, care este orientarea pe care o veți uh, urma? De asemenea, aș dori să aflu care va fi bugetul alocat pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie. Sunt uh, o mare susținătoare a Consiliului European pentru Cercetare și dacă ne uităm și la ceea ce fac comunitățile de cunoaștere și inovare, uh, vom vedea că și ele consideră că acest um, uh, Consiliul European pentru Cercetare este un instrument foarte bun pentru mediul de cercetare european. Trebuie să, să investim mai mult aici. Cred că este important să facilităm lucrurile cât mai mult pentru IMM-uri în următoarea perioadă de programare. Este foarte important ca ele să poată să participe. Uh, și aș dori, comisie, aș dori să rog Comisia să spună câteva cuvinte în acest sens. Am uh, înțeles care sunt schemele pe care vreți să le implementați. Dar aș dori să vă cer și câteva explicații suplimentare. Ce se înțelege prin aceste facilități? Și uh, ce uh, planuri aveți pentru sectorul privat dincolo de IMM-uri. Colega Cancian. Mulțumesc acum domnul Cancian. președinte, il tema... Mulțumesc, doamna președinte. Dosarul acesta este foarte important pentru creșterea economică și cred că discuția noastră de astăzi merită să fie continuată mai în detaliu, dar aș dori să îi spun doamnei raportoare Madurel că aș dori, da, aici sunt doamnă, da, dar aș, mi-ar plăcea să mă și ascultați. Da, mulțumesc, doamne. Așadar, spuneam că uh, v-aș îndemna să nu dați doar de uh, îngrijorări și de temeri uh, în legătură cu parteneriatele public-privat, pentru că în momente de criză e un uh, parteneriat fundamental, este chiar soluția care ne permite să concretizăm multe inițiative, dar mai ales acolo unde participă domeniul privat, cred, că există și un interes și dacă există un interes înseamnă că proiectul funcționează și dacă proiectul funcționează înseamnă că obiectivul a fost îndeplinit și din punct de vedere public. Există un mecanism acesta între uh, domeniul public și privat care, dacă uh, are succes, duce la rezultate majore. Cu cei 80, cele 80 de miliarde pe care le avem la dispoziție, uh, singure nu sunt mare lucru, dar dacă le punem într-un context, într-un cadru în care cu finanțare privată și cu bani publici reușim să facem un mix de succes, cred eu că vom avea un Avem un, uh, un grup de proiecte foarte importante și cu, cu finalități uh, foarte bine puse în practică. Uh, credeți-mă că eu înțeleg că există și cercetarea pură, dar există și cercetarea aplicată, inovarea, există și piața și de la primul nivel în jos uh, totdeauna funcționează pe, pe peurile și întotdeauna cu uh, implicarea uh, de dorit a domeniului privat. Asta vă solicit tuturor și mai ales dumneavoastră, doamnă Madurel. Pentru că mi s-a părut că în raportul dumneavoastră nu insistați destul pe acest aspect. Și în ultimul rând mai spun că am văzut că patrimoniul cultural nu mai figurează printre priorități și aș vrea să înțeleg dacă a fost îndepărtat definitiv sau e vorba doar de o scăpare sau apare acum în alt uh, cadru. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule Cancian. Acum domnul director general al Direcției Generale pentru Cercetare are cuvântul. Well, thank you very much, uh, Chair. It has been quite... Mulțumesc, uh, doamna președintă. Dezbaterea aceasta a fost foarte însuflețită și aș vrea să mulțumesc tuturor pentru observații interesante. Să mulțumesc mai ales doamnei Madurel, domnului Eller, deci tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și deputaților care au luat cuvântul. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Madurel pentru uh, proiectul de raport și pentru eforturile enorme pe care le-a făcut pentru a redacta textul la timp. Într-adevăr, timpul este esențial la ora actuală pentru ca această propunere să fie adoptată cât mai curând. Cred că raportul acesta este un punct de plecare foarte bun și mă bucur că acest uh, raport uh, evaluează pozitiv programul Orizont 2020. Se acceptă structura, obiectivele Uh, abordarea. Uh, cred că există un consens amplu um, și o convergență între propunere și uh, textul domnului Madurel. S-a menționat aici faptul că înainte de a discuta aceste propuneri, trebuie să știm care este locul pe care îl ocupă Europa față de concurenți. Cheltuim suficient pentru cercetare, pentru inovare, ce anume lipsește. Înainte de a uh, depune această propunere, am făcut uh, evaluări uh, ex ante, am examinat um, tablourile um, de bord. Înainte de a face propunerea aceasta, am făcut o analiză a locului pe care îl ocupă Europa. Și în ceea ce privește uh, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, într-adevăr, încă nu suntem acolo unde ar trebui să fim. În uh, anii 2010 trebuia să cheltuim 3% uh, din PIB pentru cercetare, ori procentul este de 2%. De asemenea, nu un uh, procent suficient din forța de muncă este ocupată în cercetare, nu avem un număr suficient de brevete, există de asemenea probleme în ceea ce privește transferul de cunoștințe între mediul academic și industrie, există o serie întreagă de blocaje și um, pentru a rezolva aceste blocaje am făcut propunerea Orizont 2020. Uh, în ceea ce privește punctele menționate în, timp, cadrul dezbaterii și uh, punctele menționate și de doamna Madurel, în primul rând, bugetul. Domnul Lambert și alții au uh, subliniat cât de importante sunt măsurile pentru stimularea creșterii economice. Nu e suficient să ne axăm pe disciplina bugetară, trebuie să transmitem și un mesaj pozitiv, și anume că vrem să stimulăm creșterea economică și în acest context vorbim despre cercetare și inovare. Iată de ce raportul ODI, care a fost votat în septembrie, menționează acea sumă de 100 de miliarde de euro ar trebui să fie bugetul pentru Orizont 2020. Este un mesaj puternic adresat Comisiei și Consiliului, pentru că, într-adevăr, bugetul este elementul care face diferența în acest domeniu. În ceea ce privește bugetul și uh, defalcarea bugetului, am uh, luat act de sprijinul uh, pentru Consiliul European pentru Cercetare și am um, luat notă de, de asemenea de observațiile cu privire la acțiunile Marie Curie, care, acțiunii Marie Curie care nu beneficiază de suficientă finanțare au fost uh, menționate și alte zone care au nevoie de uh, finanțare sporită. Efectul de pârghie este un element important și mulți au uh, spus că este important să se utilizeze acest efect. Instrumentele de finanțare propuse sunt instrumente ideale pentru a obține un efect de pârghie. Finanțarea de proiectelor de risc are un efect de pârghie uh, ori 15, deci fiecare euro duce la un efect de pârghie de 15. Și asta conform unei evaluări independente făcute de Erica Mann, care a venit acum câteva luni și a prezentat un raport în această privință. Instrumentele de finanțare, instrumentele de creditare sunt instrumente care stimulează efectul de pârghie și alte instrumente, parteneriatele public-privat, uh, inițiativele comune, sunt, prin definiție, instrumente bune pentru mobilizarea fondurilor din partea industriei. Am participat nu de mult la o audiere organizată de doamna Carvalho, o audiere care își uh, propunea să vadă care este uh, succesul inițiativelor tehnologice comune. Și uh, rezultatele sunt bune. S-au menționat aici științele sociale. În raportul ei, doamna Madurel întreabă de ce se face legătura între siguranță și științele sociale. Nu ar trebui să fie priorități diferite? Uh, în ceea ce privește științele sociale, am avut următoarea abordare. În primul rând, vrem ca științele sociale și științele umane să fie prezente peste tot, pentru că pot avea o contribuție enormă la rezolvarea provocărilor de societate. Vorbim despre energie, despre siguranța alimentară, vorbim despre îmbătrânirea populației. În toate aceste domenii, științele sociale au un rol important de jucat și vrem să ne asigurăm că dispun și de finanțare adecvată științele sociale sunt menționate în același capitol ca și siguranța. Vorbim despre siguranță cibernetică, vorbim de nesiguranța uh, cetățenilor. Există soluții care pot fi găsite în științele sociale pentru aceste probleme sau, în orice caz, um, științele sociale joacă un rol. Științele sociale pot contribui la rezolvarea acestor probleme și ca atare considerăm că structura pe care o propunem are logică. Științele sociale sunt menționate în strânsă legătură cu um, siguranța. În ceea ce privește țintele uh, din uh, acest program, indicatorii sunt un element nou. Indicatorii aceștia permit evaluarea cadrului Orizont 2020. Uh, este prima dată când introducem o listă de indicatori care ne permit ulterior să facem o evaluare de impact. Sigur că am făcut evaluări ex ante pentru a vedea care ar putea fi numărul de locuri de muncă create, care ar putea fi creșterea PIB-ului. Există simulări, datele sunt disponibile pentru că este important, după cum spuneau, spuneați și dumneavoastră, să vedem care este valoarea adăugată a fiecărui euro cheltuit de către Uniunea Europeană. Domnul Ehler și alții au vorbit despre calea către ex- excelență. Într-adevăr, este important să ne asigurăm că acest, acest program cadru este un program de care beneficiază toate statele membre ale Uniunii Europene. Este un uh, lucru care este foarte important pentru noi. Vrem să ne asigurăm că fondurile structurale pun la dispoziție suficiente resurse pentru ca regiunile mai puțin dezvoltate din Europa să-și dezvolte capacitățile în domeniul cercetării și inovării. Sumele disponibile vor fi între 60 și 80 de miliarde de euro în următorii șapte ani. Pot fi folosiți pentru a moderniza universitățile, pentru a achiziționa echipamente, pentru a um, uh, face transfer de tehnologie. În felul acesta, regiunile respective pot să-și uh, Uh, dezvolte capacitățile și să-și modernizeze infrastructurile. Dacă ne uităm în trecut, uh, țări ca Irlanda sau Spania au utilizat fondurile structurale într-un mod inteligent și au reușit să-și uh, construiască calea spre excelență. Însă nu doar fondurile structurale joacă un rol în acest sens. În cadrul Orizont 2020 am uh, avut în vedere și alte elemente care uh, garantează participarea tuturor țărilor europene și nu doar a unora. În ceea ce privește legătura între fondurile structurale și Orizont 2020, legătură care este importantă pentru dumneavoastră, am hotărât să redactăm un document comun Uh, între cele două direcții pentru a arăta cum intenționăm să conlucrăm pentru a asigura aceste sinergii. Un element pozitiv este că colegii din Direcția Generală Regio ne-au cerut să participe la echipele de negociere care vor negocia contractele în așa fel încât să se facă o specializare inteligentă. Există deci o cooperare între DG uh, Regio și DG Cercetare și documentul la care lucrăm vă va fi transmis uh, destul de curând. În ceea ce privește simplificarea, măsurile de simplificare, cele 67 de măsuri sunt foarte importante pentru mine. Există trei măsuri care încă mai trebuie discutate, înregistrarea timpilor, costurile economice și uh, termenul pentru uh, încheierea contractelor. Vrem să continuăm dezbaterile pentru că este esențial să strivim uh, capul birocrației și, într-adevăr, aceste 67 de măsuri sunt uh, măsurile adecvate pentru a realiza simplificarea. Sperăm că și Consiliul va avea o abordare similară și sunt încrezător că Consiliul dorește și el să pună capăt uh, birocrației. Încă unele aspecte, IMM-urile. În uh, orizont 2020 acordăm fonduri importante IMM-urilor. Dacă faceți un calcul și vedeți uh, care sunt resursele disponibile, veți vedea că este vorba despre 8,6 miliarde de euro. Există un nou sistem pe care îl propunem, un sistem pentru cercetare și inovare, care este copiat după modelul american și acest uh, sistem garantează faptul că există o adaptare la nevoile IMM-urilor. Sunt așadar încrezător că IMM-urile vor fi uh, principalii beneficiari ai uh, programului Orizont 2020. Câteva cuvinte despre Institutul European de Inovare și Tehnologie. Sigur că păstrăm definiția IMM-urilor așa cum uh, există ea în cadrul programelor europene. Așadar, păstrăm aceeași definiție a IMM-urilor, dar pentru a permite accesul IMM-urilor la noile instrumente financiare, doamna Nibler a cerut ca am întrebat dacă plafoanele vor fi mai mici. Da, plafoanele sunt mult mai mici decât cele existente. Cred că și aici abordarea este una uh, orientată către IMM-uri. În ceea ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, este un um, concept foarte interesant pentru că închide triunghiul uh, cunoașterii și uh, există aici un potențial foarte mare, potențial mai ales în ceea ce privește comunitățile de cunoaștere și inovare care pot contribui la această societate a cunoașterii. Aici suntem convinși că avem un instrument potrivit care poate atinge rezultatele mm, scontate și uh, colega mea care se ocupă de această temă poate să răspundă la orice întrebări în acest sens. În ceea ce privește patrimoniul cultural, da, și acesta este inclus. Cred că uh, aceste trimiteri au fost uh, poate insuficient subliniate, deși este uh, un domeniu foarte important care nu trebuie uitat. Și acum, observații legate de inovare. Doamna Madurela și spus în raport că inovarea sigur că nu se limitează numai la pilonul de competitivitate industrială. Este un element transversal. Când ne uităm la Uh, pilonul uh, de bază, pilonul de excelență, vedem că avem inovare și la uh, Consiliul European de, pentru Cercetare. Avem inovare și în ceea ce privește piețele, avem uh, inovare și la provocările societale principale. Nu putem uh, să uh, dezvoltăm uh, soluții de cercetare fără să avem inovare. Trebuie să mm, aducem această inovare în produsele concrete. Inovarea este un element cheie în domeniul sănătății, în domeniul energiei, în domeniul uh, alimentar, în domeniul transportului. Avem uh, nevoie de instrumente de mm, o um, validare a tehnologiei care aduce cercetarea uh, în mod concret pe piață. Ca urmare, inovarea nu este un element care se regăsește numai într-un singur pilon, este un element transversal pentru că asta își propune programul Orizont 2020, să atingă rezultatele printr-o uh, abordare integrată a inovării, întărind capacitatea industriilor noastre să răspundă nevoilor cetățenilor și priorităților societale. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am avut o prezentare atât de lungă. Ringraziamo direttore generale per le sue risposte. Adesso noi siamo un po' fuori. Mulțumim uh, pentru toate răspunsurile. Din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Aș reaminti uh, colegilor că pe data de 20 martie 2012 organizăm o audiere pe această, temă, Dacă cineva dorește, dar foarte pe scurt, cam un minut, să mai ia cuvântul, domnul Eller, vă rog. Ich will nicht kommentieren, ich würde mich nur gerne Mulțumesc. Aș dori doar să spun Aș vrea să spun așadar că termenul de depunere a amendamentelor va fi pentru 7 iunie, iar um, finalizarea um, uh, raportului uh, este prevăzută pentru sfârșitul lui mai și având în vedere cantitatea foarte mare de muncă care trebuie desfășurată, ea nu se reflectă în termenul păstrat între depunerea uh, proiectului final de raport și uh, termenul de uh, depunere a amendamentelor. Ca urmare, acest termen de depunere a amendamentelor ar trebui să fie mutat undeva în luna iulie. Pentru că, sau chiar după vacanța de vară, pentru că putem avea, ajunge la 800 sau 1000 de amendamente și avem nevoie de timp pentru a le citi. Uh, Ca urmare vă cer acordul, pentru că altfel nu vom reuși să, să ne descurcăm, având în vedere experiența pe care am avut-o deja în al șaptelea program cadru. Mulțumesc, doamna Madurel. Eh, Mulțumesc. În legătură cu calendarul propus de domnul Eller, sigur, îl putem discuta cu următoarea ocazie, la următoarea reuniune, cu raportorii din umbră. În principiu, Uh, eu am dat uh, niște informații cu titlu orientativ, dar n-am nicio problemă să discutăm. Bine, e dificil acum să comentez eu tot ce s-a spus aici, dar profit de timpul pe care mi l-a acordat de un minut ca să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate comentariile făcute și uh, la fel comisiei pentru toate informațiile oferite și pentru propunerile făcute și sigur a fost o discuție extrem de interesantă, comentariile au fost foarte pertinente și aș dori să spun că încă la acest moment am mai multe întrebări decât răspunsuri, dar oricum a fost foarte util pentru mine să ascult tot ce s-a spus aici și vă mai spun că de acum înainte intenția mea e de a lucra în comun cu toți colegii, cu comisia și să ajungem la acorduri, că altfel nu putem uh, face nimic. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum doamna Carvaiu. Nu, nu dorește să mai ia cuvântul, nimeni nu dorește să mai ia cuvântul. Bun. Așadar, am încheiat reuniunea de astăzi. Rămân în sală doar coordonatorii pentru reuniunea acestora. Mulțumesc. Și uh, ne, întâlnim, ne reîntâlnim mâine dimineață. Bun lavoro